Okay, ladies and gentlemen, let's start. Da, doamnelor și domnilor, haideți să începem. Nu cred că are sens să mai așteptăm. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumim pentru că ați dat curs invitației la reuniunea din această după-amiază. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și îl salut pe domnul Rehema, sper că am pronunțat corect numele. Da, l-ați pronunțat cât se poate de corect. Este directorul organismului Autorității Europene de Reglementare în domeniul comunicației electronice, directorul OAREC. Iată, de obicei decidem împreună crearea acestor organisme, mai apoi organismul își începe funcțiile, își prea funcțiile, se angajează oameni și, desigur, la un moment dat se pune întrebarea ce anume se întâmplă acolo, cum activează uh, persoanele, motiv pentru care, domnule Rehema, v-am și invitat aici. O să vă dau mai întâi cuvântul pentru ca dumneavoastră să ne faceți o prezentare și pentru ca mai apoi colegii să poată adresa întrebări. Vă rog! Mulțumesc. O să trec la engleză acum. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această oportunitate. Am astăzi ocazia de a vă vorbi despre OAREC și despre piața unică în domeniul serviciilor uh, electrocomunicațiilor. Numele meu este Reema și sunt acum candidat pentru postul de manager administrator la corpul uh, european în ceea ce privește reglementarea um, electronicelor, comunica comunicațiilor electronice. Am o experiență de 20 de ani în spate și o treime din această perioadă este reprezentată de experiență de muncă în alte țări decât țara mea. Pentru, uh, din acest motiv, motivația care m-a mânat să candidez la postul de administrator BEREC a fost aceea de a reintra pe această piață 100% internațională și de a avea responsabilități la nivel transnațional în domeniul telecomunicațiilor electronice în Europa. De formație sunt manager, am o diplomă de masterat de la binecunoscuta școală de business din Olanda. Am spus deja, am o experiență de 20 de ani din această perioadă, 14 ani am activat în domeniul uh, gestiunii afacerilor. Am avut colegi uh, sub egida mea, într-un număr de 260 și am uh, gestionat o sumă de 6,8 milioane de euro. În ceea ce privește domeniul industrial, am activat într-o serie de domenii, dar din 97 lucrez predominant în sectorul telecomunicațiilor de asemenea și în domeniul TIC. Față de BEREC și de funcția de administrator BEREC, am cea mai apropiată experiență ca uh, angajat în Estonia între 2004 și 2007 pe o funcție similară. În ceea ce privește domeniile funcționale, am experiență în domeniul vânzărilor, marketing, um, servicii pentru clienți. Și cred că BEREC reprezintă o organizație de sprijin. Am avut uh, și posibilitatea de a gestiona echipe de suport pentru telecomunicații globale, pentru corporații de telecomunicații globale. Uh, în special uh, am activat în domeniul serviciilor pentru clienți și așadar pot să spun că aceste servicii ar trebui să... ca și aceste um, experiențe ale mele mă, mă vor ajuta. În domeniul gestiunii afacerilor am experiență în, la nivel internațional, am activat la proiecte internaționale cu membri din diferite țări și mereu am considerat că este foarte util că atunci când este vorba de dermararea unui proiect în echipă, în organizație, este foarte bine să ai experiență de gestionare a proiectelor, astfel încât să poți monitoriza activitățile, să poți uh, gestiona activitățile celorlalți colegi și așa mai departe. Așadar, v-am vorbit despre experiența mea internațională. V-am spus că am o experiență internațională de șapte ani și am, împreună cu studiile mele de nouă ani, timp în care am activat, iată, de mai bine de zece țări, am reușit să am un stil de gestionare și dacă ar fi să-l descriu, cred că aș uh, spune că cel mai bun stil de gestionare este acela al managerului care își poate gestiona activitatea în funcție de uh, Uh, consensul democratic necesar a fi atins. Asta bazându-ne, desigur, și adaptându-ne la uh, organizația în cauză, la experiența colegilor. Aceste lucruri sunt lucruri pe care am încercat să le aplic. Prefer un stil de gestionare bazat pe consens, în care comunicarea deschisă primează sunt pentru o atmosferă pozitivă, multiculturală. Există însă și situații în care bugetul este limitat, uh, termenele sunt limitate, colegii nu au o experiență vastă și atunci stilul de leadership trebuie să fie unul mult mai ferm și mai direct. Aș spune că pe latura profesională și în viața profesională, am încercat să plasez interesul organizației pe primul loc. Asta în, peste interesul meu propriu. Sunt motivat să furnizez uh, lucrări în timp uh, util și uh, aceste lucruri mă determină să merg mai departe. În uh, gestiune, cred că trebuie, principiul meu este să mă bazez pe un tratament echitabil al colegilor mei. Să iau decizii în funcție de fapte, să mă bazez pe comunicarea deschisă și să creez un mediu de lucru lipsit de stres. Date fiind aceste experiențe, dată fiind motivația de a uh, activa în oficiul BEREC, uh, menționez că Iată, dacă aș fi administrator la BEREC, sunt dispus să vin cu abilități de motivare, cu abilitatea de a mă motiva pentru a veni cu rezultate concrete în termenele prestabilite. Asta este ce aș dori să fac eu pentru uh, acest organism și, uh, desigur, discutăm aici de un organism de sprijin și de suport. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim pentru această prezentare, domnule Rehema. Doresc să dau acum posibilitatea colegilor mei de a adresa întrebări sau de a solicita informații adiționale. Doamna Del Castillo are prima cuvântul. Sí, eh, muchas eh, gracias, eh, presidente. Eh, bueno. Mulțumesc, domnule președinte. E o mare bucurie pentru mine să văd că avem printre noi uh, un uh, bun candidat, un candidat activ și e un dosar care pe mine îmi preocupă de mai bine de 9 luni. Aș fi putut să fac și un copil între timp. N-a fost simplu, nu a fost simplu de op, deloc crearea acestui organism, acestui OAREC. Încă din momentul concepției au existat multe probleme, o serie de divergențe și nu puține legate de modul în care să se conceapă acest sistem, agenție, altfel de organism uh, sau mai degrabă un for uh, provenind direct din acel soft law, uh, un fel de structură care să sprijine Comisia și autoritățile naționale pentru a uh, reuși să ajungem până la urmă la o piață unică deschisă a telecomunicațiilor europene. În sfârșit, copilul s-a născut, să fie într-un ceas bun și va locui și va crește la Riga. Nu vreau să revin uh, la uh, detalii pe care de altfel uh, le-am tot prezentat de-a lungul timpului. Ce pot să spun? Faceți în așa fel încât Uh, aceste acțiuni să ducă cu toatele la o piață unică competitivă a telecomunicațiilor și este clar că avem de face cu un pas înainte față de uh, structura cu autoritățile naționale de reglementare. Uh, nu aveam o structură clară și, de punct de vedere economic, profesional uh, și așa mai departe, structura era mai mult decât uh, dezorganizată. Acum situația s-a schimbat, competențele, prerogativele sunt foarte bine definite într-un cadru quasi-reglementar. Astfel, Comisia poate într-adevăr să intervină, să dialogueze cu autoritățile naționale de reglementare. Este important uh, Eh, să avem acest organism cu caracter supranațional, unde se regăsesc eh, toți omologii de pe plan național. Însă trebuie să mergem, bineînțeles, dincolo de exprimarea părerilor eh, sau punctelor de vedere de la nivel național și să nu fie nici vorba de o simplă agenție cu uh, fără niciun fel de posibilitate de a da cu adevărat orientări și de a cere și a face rapoarte. Uh, e vorba deci de o perspectivă europeană pentru un sector al telecomunicațiilor european. Iată ce ne dorim pentru Uniunea Europeană în viitor și e un lucru absolut esențial. Acest organism s-a născut acum un an, după cum spuneam, odată cu pachetul Telecom, însă de atunci am uh, fost afectați de criză și cred că tocmai acest pachet este încă și mai pertinent astăzi, pentru că vorbim despre o societate uh, digitală, multimedia, pe care trebuie să o dezvoltăm, să o extindem și astfel de măsuri sunt absolut uh, oportune. Sunt regiuni în lume și țări unde se fac pași înainte E un tren de mare viteză care nu se va opri și nu ne va aștepta pe noi. Fie uh, stăm uh, în locomotivă și dăm tonul, fie la coadă. Așa că este mai bine să fim noi cei care dăm tonul. Așa că de asta vreau să insist asupra acestor aspecte și de aceea organismul, după părerea mea, are într-adevăr un rol esențial de jucat. Personalul Uh, echipa va avea de asemenea un rol uh, extrem de important. E vorba până la urmă de a pune în aplicare uh, obiective fundamentale ale Uniunii Europene, Europa 2020, Europa digitală. Chestiuni absolut fundamentale. Iată calea de urmat. Deci, vă încurajez. Aveți încurajările mele și să știți că totdeauna veți avea sprijin din partea Parlamentului European dacă continuați pe calea pe care am menționat-o. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumesc și eu, doamna Trautmann. <coughs> Pardon, merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director general. Sunt foarte bucuroasă să exprim uh, din partea mea uh, urări uh, de bine pentru dumneavoastră în funcția pe care o ocupați și noi urmărim cu interes structura dumneavoastră împreună cu doamna Pilar de Castillo face parte din cei trei mușchetari sau cele trei muschetare ale pachetului Telecom și am lucrat cu toate grupurile politice, să știți, pentru a ne asigura că va vedea lumina zilei această nouă structură pentru a găsi mijloacele, temeiul juridic, uh, resursele, prerogativele, caracterul independent față de comisie, uh, dar și uh, pentru a ne asigura că Parlamentul va continua să fie implicat, pentru că am văzut în toate discuțiile care au avut loc cu Comisia și cu Consiliu uh, cât de importante și utile sunt intervențiile Parlamentului față de organismele de reglementare și cum încercăm noi să întărim dimensiunea europeană a sectoarelor strategice Uh, aici, în această comisie, ne-am exprimat acest deziderat în ceea ce privește energia cu crearea agenției de profil și chiar am văzut că suntem chiar mai ambițioși decât Consiliul în acest sens, dar nu s-a terminat această activitate. Evaluăm, uh, facem recomandări, uh, chiar dacă nu putem să impunem nu, o decizie finală. Rămân multe alte căi. Uh, acest uh, organism, OAREC, BEREC, este un organism care are ca sarcină și aceea de a uh, iniția o, o adevărată jurisprudență în materie de telecomunicații, într-un moment cheie, pentru că ne așteptăm și dorim ca întreprinderile să investească în infrastructuri Uh, și să o facă în mod substanțial și să investească în noi tehnologii și în noi uh, servicii. Aveți un rol extrem de important pentru că până la urmă este vorba și de un echilibru între țările membre și am văzut că există uh, abordări diferite de la țară la țară, inclusiv în ceea ce privește autoritățile de reglementare. Trebuie să ne punem împreună aceste resurse, să profităm de uh, de ele uh, și în mod pozitiv să încercăm să, încă o dată, să fim la baza unei jurisprudențe în materie care sperăm că va incita, că va da siguranță juridică întreprinderilor, firmelor și că va permite pe cât se poate uh, rezolvarea conflictelor Ehm, fără să ajunge în fază litigioasă sau la tribunal. Ehm, noi sperăm că la un moment dat ehm, acest organism va fi, își va fi terminat misiunea Uh, nemai fiind, uh, nemai având obiect de lucru, dar până atunci ne dorim totuși un cadru, un cadru de referință pentru cei care reglementează piețele și aceasta în vederea unei convergențe în ceea ce privește practicile, procedurile, uh, viziunea, pentru că a fi autoritate de reglementare înseamnă a pune în lumină oarecare experiență și viziune. Iată, L-am felicitat deja pe noul președinte și membrii acestui organism. Încă o dată o fac și eu. Am lucrat strâns cu mulți uh, dintre multe dintre autoritățile de reglementare la nivel național și avem încă multe de făcut în ceea ce privește directivele care vizează sectorul telecomunicațiilor. Și uh, este clar că pachetul Telecom este unul dificil și a lucra în paralel pe acesta, dar și pe uh, Europa 2020, uh, sunt de adevăr obiective absolut ambițioase, pentru că, pe de altă parte, am reușit să o facem pentru că am avut tot timpul în minte utilizatorii finali și am încercat să înlăturăm cât mai mult confuziile, neclaritățile. Munca uh, uh administrativă munca de bază a berecului este cea care vă va reveni dumneavoastră. Dumneavoastră vă veți lua la trântă cu uh, toate aceste lucruri și, bineînțeles, uh, la Parlament aveți tot sprijinul nostru. Vă urăm mult succes pentru că uh, noi v-am protejat atunci când unii nu mai credeau în misiunea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule. Gut, danke schön. Mulțumesc. Deocamdată nu mai există luări de cuvânt, așa că aveți dumneavoastră încă o dată cuvântul, dacă vreți să ne mai spuneți ceva, dacă vreți să mai interveniți și apoi vedem mai departe. I was expecting questions. Mă așteptam la întrebări, dar uh, nu am primit decât două dorințe și uh, un mandat uh, foarte dificil, plin de provocări, pe care mi-l încredințează aceste două doamne. Aș spune că ă, eu personal fac tot ce pot pentru a fi la înălțimea așteptărilor instituțiilor europene. Și voi face acest lucru în calitate de manager și de șef al echipei mele pentru a uh, oferi aceleași rezultate cu întreaga echipă OAREC. Nu. Mulțumesc. Poate că ne mai puteți explica care sunt, practic, următorii pași de evoluție la OREC, de exemplu, la eh, dezvoltarea posturilor, la, de, la îndeplinirea sarcinilor, distribuirea sarcinilor. Nu știu atât de bine aceste lucruri, cum știu colegii mei care sunt experți. După cum v-am spus, eu sunt candidat încă la această funcție. Și avem discuții despre calendarul uh, de numire. Următoarele etape ar fi recrutarea personalului, cel puțin la început, personalul pentru care va permite să se înceapă lucrările și apoi stabilirea de structuri, de politici, de lucru și așa mai departe. Avem uh, competiții pentru două posturi foarte importante. Au fost deja depuse dosarele de înscriere, urmează să fie evaluate și probabil că această evaluare se va face la începutul lui septembrie, când vor urma și interviurile. Avem un aviz de concurs pentru niște posturi suplimentare, însă, în general, consider că uh, Deocamdată ne ocupăm cu, ne vom ocupa de crearea biroului de la Riga în ultimele luni din acest an și anul viitor. Prima prioritate este angajarea de personal administrativ pentru acest birou, dar și de experți după aceea care vor fi angajați probabil la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor vom începe să funcționăm efectiv, să deschidem birourile la uh, începutul anului viitor, data limită fiind mai 2011, când noul pachet de reglementare trebuie să fie transpus de statele membre, ceea ce înseamnă pentru OAREC că vom începe să funcționăm. Ceea ce nu înseamnă că avem de gând să recrutăm o echipă întreagă și să așteptăm apoi să primim uh, instrucțiunile de muncă. Uh, eu ce aș dori ar fi să avem o abordare treptată și să recrutăm um, câteva persoane care să se ocupe de administrație, dar și de conținut și să fim pregătiți să uh, extindem această echipă pe măsură ce volumul de muncă va crește. Competențele necesare pentru o AREC presupun un echilibru între biroul central OAREC și exper experții care lucrează acolo și experții din uh, autoritățile naționale de reglementare. Am planificat numirea de experți din autoritățile naționale, dar e greu de zis unde să găsim echilibrul și cum să facem această împărțire, această repartizare a muncii între biroul central și experții din autoritățile naționale. Detaliile trebuie să fie puse la punct și probabil că acest lucru se va întâmpla în uh, primele luni ale acestui uh, organism. Pentru că e foarte greu să faci legătura dintre cei de la centru și cei care au o legătură directă de zi cu zi cu piața uh, comunicațiilor electronice. Deci trebuie să găsim un echilibru între aceste două elemente, centru și cei din autoritățile naționale. În orice caz, OAREC va oferi uh, susținere, asistență administrativă profesionistă pentru toate autoritățile naționale de reglementare, inclusiv Consiliul Autorităților de Reglementare. Obiectivul OAREC va fi eficiența sub conducerea mea. Eficiența pentru întreaga paletă de uh, uh autorități naționale de reglementare și trebuie să facem multă muncă administrativă de back office pentru a ușura povara autorităților uh, naționale. Experții trebuie să fie implicați și în uh, activitățile legate de conținut și să ofere maximum posibil de, din partea OAREC. Gibt es noch uh, Hinweise? Mulțumesc. Mai există alte intervenții, alte întrebări? Dacă nu este cazul, atunci o secundă discuții interne. Okay. Gut, ähm, dann finde ich, können wir diesen Tages Bine, atunci putem să închidem acest punct de pe ordinea de zi. Îi mulțumesc din suflet domnului Rehema. Sunt convins că în anii următori vom uh, interacționa direct. Vă doresc uh, mult succes pe mai departe, pentru că succesul este absolut necesar. Vă mulțumim pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă. Ne cerem scuze pentru prezența scăzută în sală. Este păcat că se întâmplă asta. Din păcate, eu nu am cum să schimb această situație. Dar, iată, ghinionul este de partea lor pentru că ei nu au avut ocazia să vă cunoască. Noi am fost cei avantajați astăzi. Vă mulțumim și drum bun!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 Iată, va trebui să schimbăm ordinea de zi pentru că reprezentantul spaniol ne-a spus că nu poate veni inițial mai repede, dar acum se pare că vine repede pentru că în Franța există probleme de trafic. Mereu avem probleme cu traficul în Franța, să recunoaștem. Also, ich darf den nächsten Punkt aufrufen, nämlich die Präsentation einer Studie für EU. Trecem mai departe. Este vorba despre prezentarea unui studiu privind piața europeană energie pentru gaze și electricitate, situația actuală și punerea în aplicare. Anton Rönmal și Matthias Altman, sper că v-am pronunțat corect numele, vor fi aici pentru a ne vorbi despre acest studiu. Ich, I don't know, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen... Äh, nu știu cine începe, cum v-ați înțeles. Bun, am înțeles. Um uh, einen Vortrag, Herr Altmann. Die Studie liegt vor. Bun, domnul Altman va vorbi. Studiul este aici, însă din păcate cred că nu l-au citit colegii, de aceea v-am și invitat aici ca să ne explicați ce și cum. Este rândul dumneavoastră, poftiți. Now this um, the study has been uh, uh, contracted by uh, the Mulțumesc! Acest studiu a fost uh, cerut de secretariatul Comisiei ITRE în decembrie anul trecut. Am lucrat de atunci și până în mai pentru a finaliza acest studiu și îl aveți la dispoziție aici și de asemenea veți primi și uh, PowerPoint-ul pe care vi-l prezentăm acum. The uh, aim and scope of this study was Obiectivul și sfera de aplicare a studiului au fost a fost următorul. În primul rând, evaluarea deschiderii și uh, desăvârșirii pieței interne a energiei. Numai ca să vedem uh, cu, care este uh, evoluția gazelor naturale și a energiei în Europa. Apoi am studiat implementarea și transpunerea celui de-al doilea pachet al energiei și am discutat cel de-al treilea pachet în energie care a fost adoptat anul trecut de Parlamentul European și de eh, instituțiile relevante. Ultima etapă, cea mai importantă din punct de vedere strategic, este evaluarea drumului care ne așteaptă și recomandarea de uh, pași politici pentru viitor. So I will give you a quick uh, introduction. Haideți să vă prezint pe scurt uh, situația pieselor de energie, de electricitate și gaze naturale, după care voi da cuvântul colegului meu, care vă va prezenta pe scurt celelalte două aspecte. Piețele sunt împărțite în uh, două în funcție de obiectivele pe care le urmărim. În primul rând liberalizarea și apoi integrarea în piața europeană. În ceea ce privește liberalizarea, am uh, studiat aici concentrarea operatorilor pe piață, care indică ce s-a realizat până acum. Vedeți aici ce s-a întâmplat pe piața de uh, vânzare de energie angro. Vedeți că toate piețele din Europa sunt uh, concentrate moderat, concentrate uh, în grad ridicat și în grad foarte ridicat. Sper că așa vă veți putea face o imagine despre piața liberalizată. Vedeți că este mult uh, roșu. Roșu pe hartă nu este mult, este puțin galben și destul de mult verde. Haideți să analizăm un alt indicator și anume numărul de clienți care își schimbă furnizorii de electricitate. Aici este totalul tuturor uh, consumatorilor, tuturor clienților și uh, iată că volumul de consumatori care schimbă furnizorul este foarte mare dar nu pentru toate cele 27 de state membre și nici nu dispunem de informații pentru multe dintre ele. Dar pentru majoritatea avem informațiile, puteți vedea aici că cele din stânga sunt statele unde puțini consumatori au schimbat furnizorul, dar e vorba de state mici și apoi veți vedea că sunt state care au schimbat, în care s-a schimbat furnizorul de la 2% pe an până la 15-16%. Nu e vorba de cifre prea uh, mari. Vă amintesc că e vorba de o analiză pe volum, deci numărul de clienți este destul de mic care își schimbă furnizorul. Sigur că acum suntem în 2010, deci lucrurile au mai evoluat, însă nu avem cifrele încă la dispoziție. Impresia este că piețele au crescut și la fel și liberalizarea. Dacă analizăm integrarea în termeni europeni, ar trebui să rezulte prețurile, uh, ca prețurile gros să fie uniforme în întreaga Europa. Și ce vedem aici din cele cinci uh, schimburi de electricitate cele mai importante, vedem că uh, prețurile nu sunt uniforme în Europa. Ceea ce vedem uh, pe o axă temporală, care, lucru care nu se poate observa aici, este că uh, acest factor este în creștere. Dacă analizăm indicatori similari de pe piețele de gaze naturale, vom vedea că aici uh, concentrarea este analizată în funcție de vânzarea cu amănuntul, însă concentrarea este mare în multe state, Uh, foarte mare în altele și moderată pentru majoritatea. Cotele de uh, schimb nu sunt nici ele foarte mari. Piețe, liberalizarea piețelor de gaze naturale a început mai târziu decât în cazul electricității, însă a avut o viteză mult mai mare. Așadar au ajuns cam la același nivel. Aici se verifică observația conform căreia pentru gaze naturale ă, aceasta este tendința. Sunt tot cifrele pentru 2008. 8 remarcă privind diferența dintre gaze naturale și electricitate, legată de integrarea piețelor în Europa. Gazele naturale sunt în principal importate din afara Uniunii Europene. Puteți vedea aici că se importă din Rusia, din Africa de Nord și că Marea Nordului este un uh, domeniu important de producție. Majoritatea statelor din Uniunea Europeană sunt alimentate din exteriorul Uniunii Europene. Iar pentru electricitate există producție de electricitate proprie, deci sistemul este diferit Sistemul de transport este mult mai avansat. Deci aceasta este diferența de bază dintre piețele de electricitate și gaze naturale. Ceea ce face ca prețurile angro de gaze naturale să fie mult mai uniforme în Europa decât prețurile la electricitate. Dacă vă uitați la liniile albastre, acestea sunt prețurile fără taxe și veți vedea că sunt mult mai corelate decât prețurile la electricitate. Am să-i dau acum cuvântul lui Anton. Mulțumesc, Matias! Bună ziua tuturor! Vă spun și eu. Eu voi analiza implementarea celui de-al doilea pachet și apoi provocările pentru viitor și măsurile de uh, prevenire necesare. Din păcate, nu am imagini atât de interesante ca cele ale colegului meu, însă uh, sper ca și prezentarea mea să fie la fel de reușită. Un lucru pe care trebuie să-l analizăm în legătură cu uh, acest pachet este legat de procedurile de încălcare și dacă studiem situația din 2008 și 2009 vom vedea că accesul la rețea a fost unul dintre motive, apoi lipsa informațiilor oferite de operatorii de sistem, procedurile pentru plângerile din partea consumatorilor și prețurile diferite. Au apărut astfel de proceduri în 25 de state membre, și noi am făcut un tabel pe care îl puteți găsi la pagina 55, care arată că foarte multe uh, state au făcut obiectul acestei proceduri uh, și asta se întâmplă din diferite motive, de exemplu Malta nu are un sistem de notare a gazului și așa mai departe, fiecare este vinovat din alt motiv. Un alt motiv este lipsa unui sistem de sancțiuni eficient și aici intervin competențele autorităților naționale de reglementare și eficiența reglementării. Aici se constată că competențele sunt legate de concurență, transparență și protecția consumatorului. Sigur că e vorba de competențe partajate cu autoritățile din domeniul concurenței, însă aceste lucruri au uh, variat și variază foarte mult de la o țară la alta, unele autorități de reglementare fiind mult mai independente și mai puternice decât altele. Problema aceasta va fi rezolvată în cel de-al treilea pachet energie. Am analizat și rolul inițiativelor regionale în domeniul gazului, uh, și în domeniul electricității. Sunt șapte astfel de inițiative în domeniul electricitate, din păcate nu am o hartă. În domeniul gazului sunt trei inițiative regionale, deci cifrele diferă și ele se suprapun în mare parte în domeniul electricității mai ales. Franța și Germania sunt membre a, în patru inițiative regionale diferite. E vorba de procese uh, voluntare nu avem multe rezultate, dar e vorba de un proces uh, opțional, voluntar și uh, s-a criticat uh, faptul că aceste proiecte sunt abia la început, dar vor evolua și sigur că și cel de-al treilea pachet le va ajuta în acest sens. Dar marea critică este această împărțire regională și nu funcțională ceea ce înseamnă că unele grupuri de state sunt mai înaintate în alocarea capacităților și deci ar putea să formeze astfel o inițiativă și nu neapărat după o uh, diviziune regională strictă. O altă întrebare este cum se implică autoritățile naționale de reglementare în uh, activitatea inițiativelor regionale. Există șansa ca unii uh, unele autorități de reglementare să aibă foarte puține competențe și atunci uh, se, uh, în inițiativa regională se va face armonizarea după cel mai mic numitor comun. Apoi, în ceea ce privește orientarea, cât de multă orientare s-a acordat acestor inițiative regionale și în ce măsură uh, Uh, direcția a fost de la bază spre vârf sau de la vârf spre bază în acest proces. Există un raport interesant despre uh, destinul inițiativelor regionale și l-am menționat și noi în studiul nostru mai amănunțit. Apoi avem o a doua, uh, un al doilea slide despre implementarea celui de-al doilea pachet Probabil că nu uh, e nimic nou aici pentru cei care au urmărit uh, piețele de energie, nu sunt mari constrângeri legate de elementele care influențează investițiile și planificarea de infrastructură. În primul rând, uh, autorizarea este importantă, sunt diferite proceduri regionale, se analizează impactul asupra mediului. În cazul electricității, această evaluare poate dura până la șapte ani, durează. Am vorbit și despre tarife și de stabilitatea uh, reglementării sau certitudinea aceaste, acesteia. Dacă reglementările se schimbă într-o perioadă de 5-10 ani, se uh, naște nesiguranță. Și apoi libertatea în unele domenii, beneficiile investitorilor nu vin uh, în, aceleași, în aceeași categorie cu uh, cele ale uh, exploatatorilor. Deci, uh, cei care beneficiază nu sunt aceiași cu investitorii, ceea ce poate să influențeze, sigur, infrastructura în, și investițiile în infrastructură. Apoi, operatorii de sistem de transport și de distribuție în domeniul electricității, proprietatea publică este destul de mare, 18 din 26 de state membre, am avut date numai pentru 26, deci 51% la sută din uh, sector este deținut de stat. Și în cazul gazului, uh, situația este diferită. Majoritatea infrastructurii este deținută de sectorul public. Există posibilități de eficientizare, sunt studii în acest sens, însă Problema este că, deși studiile oferă cifre clare despre uh, posibilitatea de a crește eficiența, uh, nu oferă uh, rezultate detaliate pentru fiecare operator de sistem de transport și deci e greu de spus care este mai eficient. În ceea ce privește distribuția, 80% din europeni Uh, fac obiectul acestei separări care a fost cerută în uh, pachetul 2, însă uh, se întâmplă să nu fie foarte bine cunoscute toate aceste informații, deci cetățenii nu știu că pot avea furnizori diferiți și există și multă neîncredere Standardele tehnice și armonizarea trebuie și acestea studiate. Și în această privință, standardele tehnice și de organizare ale uh, UPTE sunt din UCTE, mă scuzați, sunt din 2002 și aceasta nu este o mare constrângere pentru integrarea pieței, pentru uh, centralele eoliene. Poate fi o problemă, dar nu e vorba de uh, o problemă majoră, experții ne spun că poate fi ușor depășită. În privința gazului există Asociația Europeană de Aliniere a Standardelor, EASEE. Este o organizație care lucrează din 2002 pe această temă, studiază fluxurile de gaze și există și un proiect al Comisiei Europene privind armonizarea calității gazului. Și de asemenea pagina de internet GTE care arată diferite informații despre gaze și standarde tehnice și puteți vedea acolo care sunt diferențele de specificații în Europa. La pagina 70 a raportului puteți găsi acest tabel în care analizăm unele din principalele probleme legate de integrarea pieței și vedem și cât de departe am ajuns în piețele comune. Am studiat prețurile reglementate, concentrarea pe piață, pe, despre care Matias a vorbit deja, și de asemenea ă, separarea. Vedeți că este o opțiune destul de arbitrară ce să trecem cu verde, galben și roșu. Am încercat să folosim sistemul semaforului, în orice caz, vă dați seama în ce state nivelul este mai avansat decât în celelalte și ce state sunt mai în urmă. Cam jumătate dintre consumatorii europeni încă uh, plătesc prețuri reglementate și noi credem că acest lucru ar putea să fie rezolvat în alt fel, de exemplu prin beneficii sociale sau o politică de impozitare uh, sau prin subvenții și nu prin reglementarea prețurilor. Sper că așa v-ați făcut o idee generală despre situație. Sigur că mai sunt și zone albe pentru care nu avem datele și nici comisia nu are eh, datele disponibile. Sigur că ar fi foarte elegant eh, să avem un index a al uh, progresului, să arătăm cine este mai avansat sau mai puțin, după cum le place economiștilor, dar nu a fost posibil așa ceva. Pentru că trebuie să țină cont de diferite criterii când uh, evaluezi cât de avansat și cât de puțin avansat este cineva. Trecem la politicile din pachetul al treilea. Aici avem separarea proprietății și de la multe din părțile implicate, am auzit că există șansa să se consolideze uh, operatorii de sisteme de uh, transmisie. Am văzut că în Germania foarte multe au fost uh, separate și la fel și în Italia este un proces în desfășurare, însă e posibil să devină uh, actori mai mari, mai solizi și va trebui să vedem atunci ce se întâmplă în viitor. Este posibil ca o parte dintre acești operatori să se uh, deghizeze în operatori de distribuție pentru a evita implementarea măsurilor din pachetul al treilea, iar operatorii de sisteme de distribuție își păstrează separarea uh, legală, juridică, și uh, se introduc stimulente pentru a introduce uh, rețele și uh, contoare inteligente. Cooperarea este o parte esențială a celui de-al treilea pachet și, în acest sens, și planificarea infrastructurii. Autoritățile de reglementare și statele membre trebuie să coopereze la nivel regional. De asemenea, cooperarea uh, operatorilor de transmisie. Există ENTSO-E și ENTSOG pentru gaz. Două proiecte funcționale și uh, se uh, creează un plan de dezvoltare a rețelelor pe 10 ani. Deja de anul trecut se prevede este un plan de 28 de miliarde pe următorii 5 ani pentru investiții în infrastructură. E vorba de o investiție masivă în viitor. Așadar, cel de-al treilea pachet aduce obligații și instrumente clare pentru uh, operarea și planificarea infrastructurii. Continuăm cu politicile din uh, cel de-al treilea pachet se pune întrebarea dacă modelul uh, obiectiv devine un uh, model de piață, un viitor model de piață. Constatăm că există proiecte de pe acum în domeniul electricității, al conectivității rețele și al uh, alocării capacităților. Există uh, reguli cadru și coduri de rețea care vor deveni obligatorii prin comitologie și astfel se vor uh, Uh, crea regulile pentru acest model de piață european, lucru foarte important. Nivelul de uh, specificitate este foarte important se pune întrebarea dacă va fi o convergență către un proiect comun de piață. Acest lucru trebuie să fie evaluat și al treilea pachet oferă instrumente în acest sens. Parlamentul European trebuie să monitorizeze cu atenție acest proces ca să se asigure că va deveni realitate. În ceea ce privește competențele autorităților de reglementare, acest lucru nu a fost încheiat, prevederile uh, nu sunt complete în pachetul al doilea, Însă, în al treilea pachet, autoritățile de reglementare primesc sarcini mult mai multe, instrumente mai eficiente și armonizate, ceea ce înseamnă că ar trebui să devină mai puternice și mai sincronizate în Europa. Se pune întrebarea dacă Acer, care se află acum la Ljubljana, va fi suficient de puternic pentru a fi o autoritate europeană de reglementare și dacă va avea suficiente competențe. În ceea ce privește calendarul de implementare, nu e clar încă, v-am răspuns că nu știm, încă nu e limpede, dar dacă ne gândim că cel de-al doilea pachet încă nu a fost implementat, probabil că e clar că cel de-al treilea va dura și mai mult. Provocările politice care ne așteaptă, am identificat câteva aspecte Primul fiind referitor la uh, asistența pentru regenerabile. Sunt diferite planuri de sprijin în Europa și un cadru legal, inclusiv chestiunile de reglementare, toate acestea ducând la o situație care nu este cea mai de dorit pentru introducerea uh, surselor regenerabile de energie. Se vorbește de armonizare, coordonare, aliniere. Cert este că trebuie să se facă ceva pentru rezolvarea acestei situații. Unele state, cum ar fi Olanda, au început deja să ia măsuri, s-au alăturat unui plan comun de sprijin împreună cu Suedia și Norvegia, ceea ce e un aspect pozitiv. Transparența produselor financiare, există câteva directive care au reglementat uh, instrumentele financiare, directiva MIFID și încă o directivă. Este necesar însă să se stabilească un nou, un nou cadru pentru comerțul cu energie. Întrebarea este cum va arăta acesta și în ce ritm se va realiza. Politicile Uniunii Europene pentru promovarea proiectelor de infrastructură energetică este o întrebare fundamentală. Care sunt posibilitățile ca Uniunea Europeană să pună lucrurile în mișcare? Este un plan pentru anul acesta, la sfârșit, și anul viitor, de asemenea, va apărea un instrument privind securitatea și infrastructura. Deci va fi foarte interesant să vedem ce vor include acestea. Apoi, schimburile de electricitate, le-am analizat. Deocamdată acestea se fac în mod predominant pe piețele naționale. Nu există un proiect clar regional. Este o întrebare pusă într-un raport referitor la inițiativele regionale. Comisia a cerut să se studieze acest lucru, întrebând dacă e nevoie de un uh, oficiu comun de alocare la nivel european. Dezvoltarea pieței gazului este posibil să se evolueze către piețe specifice. Se pune întrebarea care este viitorul contractelor pe termen lung. Apoi trecem la recomandări. După cum a spus domnul președinte Royal, se discută deja de pe al treilea, despre al treilea pachet când al doilea nu a fost încă implementat, deci este prea devreme ca să discutăm despre cel de-al patrulea pachet. Deci nu o vom face, însă s-ar putea discuta puțin despre uh, chestiunea energiilor regenerabile pentru că uneori este problematic accesul la rețea pentru sursele de energie regenerabilă și se pune întrebarea dacă este necesară revizuirea separării operatorilor de sisteme de distribuție. Numai cu timpul vom putea constata dacă Acer are competențe adecvate. Pentru piețele de derivate este necesar un cadru reglementativ, însă nu trebuie să uităm că um, piețele de energie nu sunt piețele financiare, nu există riscuri sistemice, deci este util să existe piețe de derivate și nu trebuie ca uh, reglementarea să fie exagerată. Posibilitățile oferite de Lisabona, articolul 3.29, se referă la cooperarea sporită, și s-au discutat uh, propunerile Notre Europe. Domnul președinte Buzek a fost activ în discuțiile despre o cooperare a la Schengen, care ar presupune folosirea noilor posibilități oferite de tratatul de la Lisabona pentru, pentru statele membre. În cele din urmă, investițiile în infrastructură este clar uh, armonizarea sau alinierea Uh, sistemelor din Europa, care este ca uh, necesitate, trebuie să ne gândim la ce poate și la ce trebuie să facă Uniunea Europeană în acest domeniu. Bugetele sunt limitate, de exemplu rețelele transeuropene, bugetul energetic nu sunt uh, utilizabile pentru construirea de infrastructură în masă, cel puțin nu la ora actuală. Uh, și în ultimul rând, obiectivul 20-20-20, care presupune că trebuie să ne reducem consumul de energie, se pune întrebarea cum interacționează această necesitate cu, infrastructuri, cu investițiile adiționale în infrastructuri. Este cazul oare să construim mai multe rețele în domeniul gazului, dacă tot dorim să ne reducem consumul de energie? Iată ce am avut de spus. Vă stăm la dispoziție pentru discuții, întrebări, păreri și așa mai departe. Vă mulțumesc! Äh, vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Altman, mulțumesc, domnule Ronholm, pentru această prezentare. Iată, sigur, ideea esențială a fost de a asculta despre ce este vorba în acest studiu. Colegii, dacă doresc să ia cuvântul, pot, sigur să o facă. Domnul Rubiș. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentări. Cred că pentru noi este foarte bine să aflăm care este stadiul implementării, pentru că, iată, este important să orientăm și să îmbunătățim discuția în ceea ce privește comunicarea între statele membre. Iată, astăzi am avut o discuție la Comisia pentru Energie Uh, este vorba despre echilibrarea sistemelor uh, în ceea ce privește interschimbul ce are loc în rețele, astfel încât regiunile să, care nu sunt atât de favorizate la acest aspect să aibă beneficii. Cum vedeți dumneavoastră um, în, în, uh, costurile ce rezultă din implementarea acestor rețele de transmitere la nivel european. A existat un studiu în acest sens, o verificare și de, aceea, de asemenea aș dori să aflu dacă rețele, administratorii rețelelor pot să gestioneze aceste costuri. Mulțumesc. Doamna uh, Maduer are cuvântul. Mulțumesc. Și eu doresc să vă mulțumesc pentru această activitate, pentru prezentarea studiului. Aș dori să vă felicit pentru acest studiu, pentru că, iată, ne-ați oferit câteva date care vor fi extrem de utile pentru activitatea noastră. A fost foarte interesant să vă ascult și, după cum a spus și domnul președinte, trebuie să studiem acest studiu și noi și să vedem ce anume putem învăța din el. A fost foarte frumos, a fost foarte bine că ați fost aici, dar acum aș avea și eu câteva întrebări și poate că și oferiți răspunsuri. În primul rând, ați vorbit despre piața gazelor. Ce părere aveți despre această propunere de a centraliza chestiunea gazului la nivel european? Uh, Aș vrea să știu ce credeți. Și în al doilea rând, vreau să știu dacă ați analizat, analizat diferitele clauze care există pentru piața internă. De exemplu, dacă există clauze privind privind uh, aceste chestiuni și dacă eventual puteți să uh, ne oferiți mai multe detalii. Doamna Herzog care și-a o întrebare. Thank, thanks, Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru acest studiu. Cred că este important ca noi să urmărim acest studiu, nu neapărat noi ca Parlament, ci noi toți cei implicați. Trebuie să vedem ce se întâmplă după ce se va introduce cel al treilea pachet. Aș dori însă să vă întreb o întrebare legată mai mult de potențialele avantaje. Pentru că noi am introdus cel de-al treilea pachet nu doar de dragul de a-l avea, ci și de a avea, pentru a avea avantaje. Avantaje pentru consumatori, pentru investitori, pentru sectorul energetic. Aveți date despre aceste avantaje? Atingem obiectivele sau uh, nu? Este cel de-al treilea pachet calea de urmat? Sau este o politică europeană frumoasă în practică și nu în teorie. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră, ce trebuie făcut pentru a avea efectele maxime la nivelul consumatorilor, investitorilor și tuturor celor implicați în sector. Asta trebuie să transmitem noi cetățenilor europeni, pentru că acesta a fost, trebuie să, trebuie să le spunem care a fost scopul legislației și nu doar de a o avea pur și simplu. Mulțumesc, spune președintele, și eu aș avea una, două întrebări. După cum a spus și doamna Herzog, această chestiune se completează cu întrebarea cum și când putem evalua dacă este necesar un al patrulea pachet sau dacă suntem pe drumul cel bun. Dacă bine am înțeles eu, în a doua parte ați discutat despre chestiunea implementării. Deci, putem să evaluăm doar la final dacă un pachet a fost bun sau nu, odată ce măsurile sunt implementate peste tot. Înainte plecăm doar de la presupuneri, de la evaluări parțiale. Și aș dori să ne mai spuneți încă o dată opiniile noastre și în ce, unde putem să intervenim înainte de a trece la un nivel al patrulea, dacă este necesar, desigur. Ja, wenn ich keine weiteren Fragen sehe, dann würde Văd că nu mai sunt întrebări, atunci aș dori să vă ofer posibilitatea de a ne și răspunde. Domnul Reinhardt. Um, thank you, Mr. Chairman. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Cu privire la prima întrebare, nu știu dacă am înțeles eu corect, dar nu sunt uh, conștient de aceste studii privind uh, compensațiile tso Probabil că există praguri internaționale aici, dar este o întrebare la care deocamdată eu nu pot să vă răspund. În ceea ce privește chestiunea avantajelor a celui de-al treilea pachet, Am parcurs o serie dintre aceste politici și, în opinia noastră, ne dăm seama că Politicile îmbunătățesc uh, chestiunea la nivel politic, îmbunătățesc comunicarea, oferă linii directoare cadru uh, și mai apoi, uh, care mai apoi devin obligatorii. Deci toate acestea sunt măsuri pozitive întreprinse în cel de-al treilea pachet de măsuri. Dar este diferit de spus, înainte de a vedea pachetul gata implementat, care va fi rezultatul tuturor acestor lucruri putem să avem o perspectivă pozitivă asupra lucrurilor sau una mai critică, care este opțiunea cea mai sigură. Pentru că întotdeauna există loc de îmbunătățire și sunt uh, convins de faptul că acel treilea pachet va avea uh, un impact asupra prețului, asupra integrării pieței și așa mai departe. Acum, Comisia trebuie să asigure transpunerea, implementarea acestui pachet. Deci, înainte de a vorbi de cel de-al patrulea pachet, consider că este important să vedem ce fel de politici au implementat statele membre. Uh, achiziționarea centralizată a gazelor este o altă chestiune și ia, iarăși întrebarea privind clauzele de destinație este o chestiune foarte importantă, o chestiune problematică Sigur, există o serie de avantaje, dar în ceea ce mă privește, cred că ar trebui să încercăm să păstrăm cât mai mult mecanismele pieței. Înțeleg însă că ne confruntăm cu pericolul monopolurilor din afara Europei, o chestiune care, iată, a și rezultat într-o propunere uh, dar, uh, nefiind un expert în acest domeniu, nu pot să vă ofer un răspuns concret. Nu știu în ce direcție ar trebui să se îndrepte implementarea. Matias, uh, simți nevoia să vii cu adăugiri? Da, aș putea să vin cu adăugiri pentru a discuta despre situația gazelor naturale. Discutăm despre puterea de cumpărare. Dacă această putere de cumpărare în Europa se îndreaptă către țările din care Europa importă gaz natural, atunci, desigur, impactul ar putea fi pozitiv asupra prețurilor europene. Ar trebui însă să analizăm și modul în care alte țări abordează această problemă. Un exemplu important în acest sens ar fi China. China este și ea o putere mare de cumpărare și, desigur, în negocierile cu Rusia pentru gaze naturale se discută despre cantități foarte mari și atunci se discută iarăși despre direcția noului mare gazoduct, unde se va îndrepta, est, vest, trebuie să vedem. Când ne uităm iarăși la situația rezervelor de cărbune, vedem că și aici China este o putere unificată de cumpărare pentru cărbune. țările occidentale uh, activează la nivelul operatorilor economici individuali și așa apare această, acest dezechilibru la nivelul puterii pe piață. Și sigur, vor mai putea apărea o serie de astfel de situații în ceea ce privește situația gazelor naturale, de asemenea. Când vine vorba despre puterea centrală de cumpărare, nu militez pentru utilizarea acesteia tot timpul, însă, când vine vorba de politicile energetice, trebuie să luăm în considerare și acest uh, lucru. Deocamdată nu pot să vă ofer mai multe detalii pe acest subiect, am ținut doar să subliniez aceste aspecte. Mulțumesc! Okay, maybe I could uh, use this occasion also to thank my colleague. Am aș dori să mulțumesc colegilor mei de la celelalte două companii și instituții care au contribuit la acest studiu. Vedeți logo-urile acestora pe, în prezentarea noastră. Vă mulțumesc! Our, our email addresses so you're aware. De asemenea, doresc și eu să vă spun că aveți adresele noastre de e-mail, așa că ne puteți contacta oricând și pe viitor în cazul în care apar întrebări. Președintele, mulțumesc, vă mulțumesc pentru această primă prezentare, pentru primele întrebări. Ați luat la cunoștință, dragi colegi, faptul că atât noastră cât și experți în ceea ce face aprovizionare cu energie, care nu, pot fi, nu mai pot fi acum aici alături de noi, um, pot fi contactați pe e-mail. Uh, și acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru prezență, pentru participare și pentru faptul că ați venit aici pentru a ne oferi uh, în plen informații. Colegii care nu au fost în sală vor afla totul în scris. Vă mulțumesc! Dragi colegi, continuăm. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mai așteptăm până când vor intra invitații noștri în sală. Poate că mai trebuie să așteptăm, să așteptăm puțin până să începem. Doamnelor și domnilor, continuăm cu programul nostru. Reprezentantul președinției spaniole a sosit. De data aceasta îl avem ca reprezentant pe secretarul de stat spaniol pentru telecomunicații și societatea informațională, domnul Rosperan. Vă mulțumesc pentru Faptul că ați venit astăzi aici a fost cam dificil să ajungeți din Spania, însă am înțeles că nu din cauza Spaniei, ci din cauza Franței. Iată că ați reușit, vă mulțumim și ne bucurăm că îi avem în sală și pe reprezentanții uh, de la Bruxelles, ai președinției spaniole, cu care în ultimele săptămâni, în ultimele luni, am colaborat extraordinar. Țin să spuneți acest lucru și rezultatele au fost bune. Am vorbit suficient, țin încă o dată să vă mulțumesc și să vă dau cuvântul. Suntem curioși de ce, ceea ce ne veți raporta. Buenas tardes, presidente. Bună ziua, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei uh, ITRE a Parlamentului European este o onoare pentru mine să am ocazia să mă găsesc în fața dumneavoastră pentru a arăta care este situația actuală în ceea ce privește activitățile președinției spaniole în materie de cercetare, um, industrie și așa mai departe. Uh, aceste competențe, aceste politici au uh, făcut obiectul atenției noastre în condițiile în care avem un nou context legislativ, tratatul de la Lisabona. Și în acest sens am insistat mult pe relațiile interinstituționale și pe respectarea încă de la bun început a tratatului. În aceeași măsură, am dori să se pune accentul pe toate acțiunile politice care ne vor permite să ne asigurăm că um, Europa obține o creștere economică solidă și durabilă. Deci, acele elemente care să ne permită, încă o dată, să avem o creștere cu adevărat uh, substanțială și durabilă și să fim competitivi. Și aceste lucruri sunt cu atât mai pertinente astăzi, uh, pentru că planul de redresare nu a împiedicat atacurile speculative la adresa monedei euro și tot acestea ne fac să credem că trebuie să avem în continuare o viziune strategică dacă dorim ca Uniunea Europeană să continue să joace rocul pe care ni-l dorim, să fie lider în toate domeniile social, economic, cercetare, e bine, atunci uh, Uniunea Europeană trebuie să facă ceea ce uh, are de făcut, mizând pe punctele forte și încercând să minimizeze punctele slabe. Și modelul pe care noi îl promovăm aici ar fi ne-am dorit să fie reluat și pe alte meridiane. Eh, Ministrul de resort a avut ocazia să vă prezinte aceste lucruri în luna iunie 2010. Am dorit o revizuire a tuturor politicilor sectoriale, industriale din Europa. Eh, toate aceste lucruri înseamnă acțiuni hotărâte în trei domenii cheie, energie, telecomunicații și industrie. Să începem cu energia. După cum, cum știți, avem un plan de acțiune energetic care va juca un rol cheie în anii viitor și care a fost adoptat sub președinția spaniolă. Consiliul European îl solicitase în anul 2008 ca și Parlamentul dumneavoastră. Însă, având în vedere întârzierile întârziate și intrarea în funcții a noii comisii, demararea acestui plan uh, va începe începând de anul viitor. Și, în orice caz, el va fi uh, promovat de uh, sau de triul președințial, președin, deci președinția europene uh, și aceasta început de anul viitor, după cum spuneam, iar uh, orizontul uh, de timp este cel al anului 2020, strategia aferentă. Și, bineînțeles, Consiliul va emite și niște concluzii în curând în acest sens am hotărât să facem, creăm o punte între planul de acțiune și comunicarea privind strategia 2020. După cum știți, luna martie, Comisia a prezentat un document privind noua strategie creștere și ocupare, în care veți regăsi și capitolul energie. În contextul acestei uh, Uh, Europe care își folosește resursele în mod eficace. Este un document extrem de ambițios și care a fost confirmat, consfințit de Consiliul de săptămâna trecută. În acest sens, uh, avem uh, un document de etapă prezentat de comisie în acest context. Ei bine, a avut loc o dezbatere în Consiliul de Ministri contextul mai larg fiind cel al strategiei 2020. Președinția a dorit și-a dorit niște concluzii care să cuprindă și acest capitol energie. Și aceste concluzii vor relansa mandatul pentru ca, în sfârșit, acțiunile să fie adoptate cât mai curând posibil. Și aceste acțiuni vor viza direct piața internă a energiei și uh, finalizarea acesteia. Sub președinția spaniolă ne-am ocupat mult de interconexiuni și de armonizarea legislațiilor. Apoi, președinția spaniolă și-a adus contribuția la dezvoltarea, după cum spuneam, acestor interconexiuni. Consiliul informal din ianuarie de la Sevilla, dar și Consiliul la nivel înalt pe infrastructuri, din luna mai au permis demararea lucrărilor care uh, uh, ne vor permite să ajungem la noi uh, instrumente destinate infrastructurilor europene. De asemenea, aș accentua faptul că în ceea ce privește piața, piața europeană de energie, este foarte important să mizăm pe Uh, armonizarea reglementărilor și de prezența acestei noi agenții de reglementare un pas înainte. Am creat Consiliul de Administrație și directorii au fost și desemnați ai acestei agenții, OAREC. În ceea ce privește siguranța aprovizionării, am, avem deja o serie de elemente legate de interconexiuni, dar aș pune accentul pe câteva dintre ele în mod specific. În primul rând, Consiliul Ministrilor Energiei din 12 martie anul acesta a adoptat un regulament de notificare a investițiilor în ceea ce privește infrastructurile energetice. Și, într-adevăr, trebuie spus că Consiliul a, a dorit foarte mult un acord în prima lectură cu dumneavoastră, cu Parlamentul. Acordul viza siguranța aprovizionării cu gaze naturale. După câte știți, domn, domnilor, domnilor și domnilor, avem un acord provizoriu care apoi va fi supus uh, la vot și va merge în sfârșit apoi la Consiliu. În ceea ce privește cetățenii, firmele, pentru viața economică este important ca aceste diferite elemente legislative să fie în sfârșit adoptate pentru siguranța aprovizionării. Și aici uh, trebuie să favorizăm dialogul și cu țările ter terțe, uh, țări de tranzit, țări de origine sau țări destinatare. Pen trebuie să ne luptăm să nu uh, suferim niciun fel de criză a aprovizionării am pus pe picior o serie de mecanisme de uh, alertă și prevenție pentru ca să nu uh, cădem uh, de situațiilor din trecut. Comisia le-a uh, identificat de curând și ele chiar au fost uh, acționate cu succes, tot așa, de curând. În ceea ce privește uh, energia, încă o dată, uh, Relațiile cu Statele Unite au fost marcate de crearea unor serii de acorduri uh, în materie, deci transatlantice. Dacă dorim siguranța aprovizionării, trebuie să continuăm să uh, ne preocupăm de eficacitatea energetică și de energiile regenerabile. Uh, președinția suedeză, la vremea ei, a spus că trebuie revizuit uh, planul de eficiență energetică 2006. El trebuie, deci, pur și simplu actualizat. Până acum nimic concret, Comisia încă nu și-a prezentat propunerile, dar președinția spaniolă, așa cum este și firec, firesc, consideră că acest plan de eficiență energetică trebuie să-și găsească locul în pachetul energie. Iar uh, sub președinția spaniolă am reușit să finalizăm tot ce au început uh, colegii suedezi în ceea ce privește eficiența clădirilor, uh, etichetarea energetică și toate acestea în noul context legislativ ocazionat de intrarea vigoră a tratatului de la Lisabona. Transpunerea legislației comunitare în dreptul național uh, este, bineînțeles, uh, esențială și iată de ce am lucrat uh, pe planurile naționale care vor fi ratificate de miniștri foarte în curând. Există o serie de directive în ceea ce privește cooperarea uh, Uh, am avut chiar un seminar uh, în ceea ce privește uh, energia regenerabilă, evenimente recente. Un eveniment foarte util, statele membre fiind invitate deci să pună la punct aceste planuri naționale pentru energii ener regenerabile, planuri extrem de ambițioase. Mai mult decât atât, am făcut eforturi substanțiale pentru a avea uh, tehnici și tehnologii care emit foarte puține em emisii de dioxid de carbon, pentru că știm că în lipsa acestora nu putem să ne obținem obiectivele privind uh, clima și emisiile. Uh, președinția spaniolă uh, a încercat să evalueze impactul acestora având în vedere și interesele industriei europene. În orice caz, investiții necesare în domeniul uh, tehnicilor uh, puțin poluante. Pe această bază am elaborat uh, concluzii. După, împreună cu Comisia, după discuții, am ajuns la o adoptare acestora în concluziile Consiliului și Astfel vom putea în sfârșit să lansăm o serie de inițiative industriale care ne vor permite să progresăm în ceea ce privește toate aceste energii și tehnologii curate. Pe 3-4 iunie am avut un summit uh, tocmai pe acest subiect. Industria a lansat la rândul său patru inițiative, o premieră, uh, din cele șapte despre care s-a vorbit. Uh, energie solară, eoliană, uh, transport uh, inteligența energiei, stocarea și captarea și stocarea carbonului. Ministrul meu va prezentat câte ceva dintre aceste lucruri în momentul în care a prezentat programul președinției spaniole. Uh, în trecut, energia, fos energia fosilă a dus la conflicte și la război. Energia fosilă este epuizabilă, ceea ce înseamnă conflicte și gâlcea, gâlceavă între state. Trebuie să schimbăm tendința și să ne îndreptăm spre energii curate în perspectiva sustenabilității și a păcii nu putem să nu jucăm acest joc ca și europeni. Iată de ce uh, am încurajat aceste inițiative în cadrul președinției noastre, inclusiv planul solar uh, mediterana și am avut ocazia ca în ultimele luni, inclusiv la Valencia, în Spania, să lucrăm activ pe acest dosar al energiei solare în Marea Mediterană făcând acest lucru în cooperare cu sectorul industrial, cu diferitele firme care sunt implicate activ. A avut deci loc acolo, la Valencia, un summit, ale cărui concluzii vor fi supuse la următorul Consiliu al Ministrilor de Profil, uh, care se va ocupa de relațiile cu uh, Mediterana și sperăm că apoi vom avea un plan strategic pe energia solară. Controlul energiei va fi esențial pentru competitivitate și caracterul durabil al energiei noastre. Dar nu este suficient. Avem uh, tehnologiile informației și comunicării, TIC, alt vector esențial pentru creștere, ocupare și competitivitate. Trebuie să profităm de tot ce ne stă la dispoziție în acest sens. Numai astfel vom putea fi fruntași și lideri când vine vorba de servicii și produse pe piața externă. Iată de ce, în cadrul președinției noastre, am convocat uh, uh, reprezentanța reprezentanții industriei uh, telecom, părțile interesate, ca să vedem care sunt temerile, temerile acestora, care sunt nevoile exprimate de acest sector la nivel european pentru a întări și consolida rețelele și sectoarele respective în țările europene. Industria de profil, deci acest sector, a prezentat și un raport la Madrid, recent, în care se regăsesc elemente cheie din strategia digitală europeană și o serie întreagă de recomandări concrete pe care președinția spaniolă a transmis guvernelor, Comisiei, Parlamentului European, dar și presei, mass media, pentru ca astfel să, uh, aceste lucruri să intre uh, în discuțiile legate de agenda digitală europeană care uh, își va lua având începând cu anul acesta. Această uh, um, agenda digitală 2010-2015, noi ne-am dorit-o ca uh, să fie adoptată deci, sub egida președinției spaniole. Dorim acest lucru, suntem în contact strâns cu diferitele servicii de profil de la Comisie care se ocupă activ de acest dosar. De asemenea, ne-am adus contribuția pentru a uh, stabili principalele axe ale acestei și orientări ale acestei um, agende digitale. Și împreună cu Comisia, cu Parlamentul, cu statele membre, am transmis un document uh, la sfârșitul uh, lunii februarie din acest sens. În documentul respectiv spunem că Europa trebuie să-și aducă contribuția la dezvoltarea societății digitale uh, 2010-2015. Punem accent pe cetățeni, pe întreprinderi, pe firme, pe autoritățile publice, uh, toți cei care se reunesc în sânul acestei societăți digitale. Un lucru absolut esențial pentru noi, președinția spaniolă, dacă ne dorim, bineînțeles, societatea informațială, informațională. Bineînțeles că uh, uh, ne-am gândit și la drepturile și la protecția utilizatorilor și uh, chiar am pus la punct o cartă în acest sens. Aceste tehnologii, cum ar fi internetul, sunt uh, cu caracter global. Uh, e vorba de un serviciu universal și din punct de vedere al utilizării acestuia. Iată de ce trebuie să întărim cooperarea între regiune și continente. În luna ianuarie, la Washington, ne-am întâlnit cu înalți reprezentanți americani și am avut un schimb de păreri și de proiecte avem și proiecte comune cu aceștia, de altfel. Să nu uităm, de asemenea, al cincelea forum interministerial Uniunea Europeană, America Latină și Caraibe, reuniune care a avut loc lângă Madrid la patru ani după uh, sau după patru ani și uh, am văzut, în uh, acel moment s-au revăzut prioritățile TIC. În primul rând, uh, reducerea prăpastiei digitale prin uh, favorizarea transferului de cunoștințe și prin favorizarea accelerarea schimbului de informații, fără a sacrifica specificul fiecarei regiuni. Țările, regiunile, Comisia Europeană Comisia Europeană pentru America Latină, Comisia, pardon, Regională pentru America Latină și Caraibe, cu toatele au, uh, și-au pus amprenta pe această declarație comună în care se recunoaște importanța TIC pentru siguranța energetică și pentru mediu. De asemenea, insistăm asupra cooperării la toate aceste niveluri. Ei bine, toate aceste idei s-au regăsit uh, în dezbaterea miniștilor uh, reuniți uh, informal în luna aprilie 2010 și la vremea aceea președinția spaniolă a făcut o serie întreagă de propuneri politice care au dus la un acord unanim între statele membre și comisie, acord care se referă la acordul de la Grenada, Granada, agenda digitală și așa mai departe. Acolo regăsim principalele elemente eh, de care trebuie să ținem seama dacă dorim o societate digitală, informațională și inclusivă. Eh, Parlamentul European, la rândul său, pe 5-6, 10 mai, a adoptat o rezoluție privind agenda eh, digitală Europa 2010-2015, iar pe 19 mai Comisia a prezentat o comunicare în care se propunea această agendă uh, digitală despre care am vorbit. E vorba de o strategie europeană sau în contextul strategiei 2020, un program de reforme, măsuri legislative uh, concrete, atât la nivel uh, național cât și la nivel comunitar, care ne vor permite să ieșim din criză și să pregătim Comisia Uniunea Europeană pentru anii viitori. În agenda figurează și o foaie de drum care să ne permită să uh, uh, profităm cât mai mult de evoluția internet. Și aceasta, bineînțeles, în slujba creșterii economice și pentru un trai mai bun pentru cetățenii noștri și o mai bună dezvoltare a societăților și firmelor noastre. În agenda veți regăsi măsurile care au fost deja identificate și care trebuie să fie uh, Uh, obiectul uh, consultărilor tuturor părților interesate. Aceste lucruri apar și în rezol rezoluția pe care dumneavoastră ați votat-o. Pe această bază, Consiliul de Ministri din 31 mai a adoptat această agendă digitală europeană și a hotărât să trimită documentul la Consiliul din 17 iunie și cu un plan de acțiune aferent unde se răiau încă o dată punctele cheie. Pe de o parte, crearea unei piețe unice, digitale, pentru consumatori și pentru întreprinderile europene, mai ales pentru IMM-uri. Pe de altă parte, mai apar acolo și măsuri care vizează siguranța rețelelor și fiabilitatea acestora, eficiența acestora, bineînțeles în slujba consumatorilor, utilizatorilor uh, europeni de internet. Cu ocazia acestei ședințe, reuniuni din 17 iunie, Consiliul European și-a dat uh, acordul. Uh, deci, această inițiativă Agenda Digitală 2010-2015, Consiliul și-a dat uh, a dat undă verde pentru un plan de acțiune cu măsuri absolut concrete și încurajează toate instituțiile să se angajeze pentru a pune în practică aceste măsuri în favoarea unei piețe unice digitale, cel mai târziu în anul 2015. Așa era de fapt un citat din acest document, agenda numerică care să ne poarte spre o economie deci digitală, spre o economie digitală pentru a spori competitivitatea și productivitatea în toate sectoarele, încercând să uh, beneficiem de toate evoluțiile în materie, să profităm deci de tot ce înseamnă uh, economia de energie. Și, în sfârșit, au mai existat trei reuniuni cu caracter tehnic, care au avut loc sub președinția spaniolă. Este vorba de siguranța și încrederea față de internet. S-a adoptat un acord care uh, pune bazele unei cooperări europeană, europene într-un domeniu atât de important. Este vorba, printre altele, de semnătura electronică. Măsuri necesare, deci, pentru a avansa rapid cu această sistemă, să existe mai multă eficacitate și, bineînțeles, să stăpânim și costurile. În sfârșit, o ședință foarte importantă legată de măsurile pentru societatea informațională. Acolo am fost însoțiți de OCDE și de Uniunea Europeană, Uniunea Mondială a Telecomunicațiilor, un acord iarăși esențial care pune bazele modernizării modelelor în materie, iarăși într-un domeniu esențial. Iată, deci trebuie să ne revizuim modelul energetic de astăzi și să revizuim modul în care folosim TIC, tehnologiile informației și comunicării. Dar industria europeană, dacă ne dorim competitivă, nu va putea să se lipsească de aceste noi tehnologii și aceste inițiative. Doamnelor și domnilor, cum s-a mai spus aici, criza economică a avut consecințe foarte grave asupra competitivității industriale în statele membre. Iată de ce trebuie să punem în aplicare o serie de măsuri de sprijin pentru industrie. Să vedem ce se poate face și să stimulăm uh, discuțiile, dezbaterile, să vedem ce se poate face la nivel sectorial, la nivel politic, în vederea strategiei 2020. Consiliul Competitivitate din martie a adoptat și aici o serie de concluzii în care veți regăsi principalele puncte abordate în cadrul politicii industriale europene. Comisia va face și ea o comunicare în acest sens, deci politica industrială, până la sfârșitul anului acestuia. Este nevoie de stimularea uh, sustenabilității și a inovării pentru a garanți competitivitatea acestei industrii pe piețele internaționale. Trebuie să punem accentul pe durabilitate, pe inovare, cum v-a spus uh, ministrul uh, de dimineață și industria auto este chiar important aici, dacă ne gândim la vehiculele electrice. Cu vehiculul electric, odată cu acesta, practic, se joacă viitorul industriei europene. De asemenea, să nu uităm energiile regenerabile și incorporarea acestora în sistemul de transport pentru a ne scădea, a scădea dependența de petrol. Deci, vehiculele electrice sunt și trebuie să fie prioritare pentru a uh, de, reduce dependența noastră de petrol, de produsele derivate, pentru a scăde emisiile și pentru a integra mai bine și incorpora mai bine aceste energii regenerabile și ca aceste energii ale viitorului să permită industriei auto să se relanseze după criza economică. Deci uh, să reducem dependența de petrol uh, și să mizăm foarte mult pe regenerabile. Este vorba de un salt calitativ în ce privește competitivitatea, nivelul de trai uh, și, bineînțeles, mediul înconjurător. Din punct de vedere tehnologic, automobilul sau vehiculul electric reprezintă un progres esențial. Uh, este vorba de rețele, este vorba de, de baterii. Iată de ce Consiliul a mers mult pe această cale. Se vizează încurajarea dezvoltării acestor vehicule electrice în Europa cât mai mult posibil și folosirea acestora. Am avut o reuniune informală, competitivitate, în luna februarie la San Sebastian, care tocmai de acest lucru a discutat viitorul autovehiculelor electrice. La acel moment, statele membre și-au arătat interesul față de această mașină sau autovehicul electric, atât de important pentru viitorul industriei europene. Este clar că unele țări își doresc o strategie deschisă, cu o întreagă paletă de tehnologii, altele, în schimb, merg mult pe acest, acest vehicul electric. Și în acest sens, Comisia a prezentat și o comunicare um, cu o strategie vizând promovarea acestui vehicul electric și a energiilor regenerabile. Și Comisia insista asupra măsurilor esențiale pentru a uh, obține uh, aceste uh, obiective. Pe 25 mai, Consiliul a prezentat niște concluzii în care se încuraja Comisia să pună în practică o serie de măsuri de sprijin pentru aceste vehicule curate. Prezenția spaniolă a făcut mari eforturi pentru a ajunge la o strategie comună în vederea promovării acestui vehicol electric. Am avut și un, ar, un acord în materie între uh, Franța, Germania și Portugalia. În domeniul industrial, președinția a favorizat progrese în ceea ce privește Small Business Act. Trebuie să continuăm punerea în aplicare a planului de uh, a planului pentru Small Business Act, a existat și o conferință pentru schimbul de bune practici, aceasta pe 31 mai și 1 iunie anul acesta la Madrid. Trebuie să revizuim acest act legislativ. Comisia își propune să-l alinieze cu strategia 2020 și în acest context s-au identificat liniile de acțiune care trebuie să se axeze pe cofinanțare, pe antreprenoriat și pe internaționalizare, fără să uităm participarea IMM-urilor în agenda digitală. Un alt element esențial al semestrului nostru um, spaniol vizează propunerea de regulament a Consiliului privind comercializarea produselor din construcții, materialul de construcții, care și ă, aceasta a fost adoptată în Consiliul din 25 mai. E vorba de brevetele europene în materie. În sfârșit, în concluzie, doamnelor și domnilor, ne găsim la o răscruce. Ne aflăm uh, într-un elan de solidaritate în condițiile în care criza este cea mai gravă din ultimii 25 de ani. Speculatorii atacă zona euro, finanțele noastre sunt amenințate, ne trebuie reforme care, uh, într-adevăr, trebuie să fie duse de instituțiile europene în Europa și pentru Europa. În acest semestru de președinție am putut să uh, lucrăm având în minte o idee foarte clară ca în uh, viitor să avem încă și mai multă Europa. Iar în ce privește politica sectorială, trebuie să continuăm să fim uniți, să nu fim divizați, să lucrăm împreună. Numai astfel vom putea să răspundem provocărilor care ne așteaptă și care, bineînțeles, acum vor trebui să fie abordate de președinția belgiană, pe care o asigurăm de sprijinul nostru Uh, și, bineînțeles, e vorba de activități europene, nu numai ale președinției spaniole. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar de stat! După această prezentare cât se poate de elaborată, avem uh, posibilitatea să adresăm întrebări. Doamna Reira deschide această rundă de întrebări. Ah. Muchas gracias. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit reprezentantului președinției spaniole. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența la această comisie și să vă felicit în numele grupului meu pentru activitatea desfășurată de către ministerul pe care îl reprezentați în aceste șase luni de președinție spaniolă. E vorba de un minister foarte extins cu uh, competențe care uh, corespund uh, domeniilor de interes ale comisiei noastre. Și două domenii în care ați lucrat intens, realizând un program pe care ni l-a prezentat reprezentantul președinției și care este ambițios și ne bucură să auzim că a fost și realizat în cea mai mare parte. Ne-ați dat o explicație foarte exhaustivă și foarte clară a tot ceea ce s-a întâmplat în aceste șase luni. Și nu am multe întrebări pentru că explicația a fost foarte clară. Pe lângă chestiunile menționate de dumneavoastră, eu aș vrea să mă refer numai la una dintre pre prioritățile președinției, și anume uh, poziția dumneavoastră despre tehnologie și inovații ca alternativă la tehnologiile de transport tradiționale. În aprilie, Comisia a, a publicat uh, strategia privind vehiculele ecologice și nepoluante și a adăugat și un plan de acțiune privind vehiculele electrice. Și Parlamentul European a adoptat un document în acest sens, după cum ați spus și dumneavoastră, însă ceva nu mi-e clar deloc. Domnule Ros, credeți că statele membre trebuie să aștepte ca măsurile să fie din măsurile din planul de acțiune al Comisiei să fie duse la bun sfârșit de Comisie? Sau credeți că există deja un nivel minim uh, suficient pentru ca statele membre să poată să înceapă să-și dezvolte planurile naționale de uh, sprijin pentru vehiculele electrice? Și mai am apoi o întrebare. Există posibilitatea de a avea diferite programe naționale în diferitele state membre. Aș vrea să știu uh, care sunt perspectivele ca uh, sarcina de coordonare să fie îndeplinită de comisie pentru a garanta unitatea pieței interne? Și uh, pentru activitatea noastră viitoare vreau să vă întreb care dintre măsurile din planul de acțiune sunt cele care ar trebui să fie uh, transpuse cu prioritate. Cam atât, domnule Ros, dar înainte de a uh, încheia, vreau să vă rog să-i scuzați pe mulți dintre colegii uh, mei care nu au putut fi prezenți și uh, mai ales doamna Pilar del Castillo, reprezentanta grupului PPE, m-a rugat să vă transmit scuzele ei pentru că nu a putut să ajungă din păcate și regretă profund. Mulțumesc! Gut, danke, Frau Kollegin Badia. Doamna Badia are cuvântul. Gracias, señor presidente. Yo también quiero agradecer al secretario de Estado. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu domnului secretar de stat pentru că a venit aici. Doresc să mulțumesc președinției spaniole pentru faptul că deseori a trimis reprezentanți la Parlament în timpul acestui semestru și mă bucur că ați explicat programul președinției. Uh, la început și mă bucur că acum la final ați venit pentru a face un bilanț. Am fost la Comisia pentru Cultură cu Ministrul Educației uh, până acum și nu am putut să fiu de la bun început prezentă. Astăzi se pare că mulți reprezentanții președinției spune au fost astăzi la Parlament. Am și eu o întrebare concretă. Știți că în domeniul securității avem uh, idei comune, interese comune. Sunt interese ale ministerului noastră, dar și interese ale noastre. Așadar, uh, în ceea ce privește evoluțiile în acest domeniu, cum anume le evaluați în domeniul securității uh, și asigurării securității la nivel european. Domnul Turmes are cuvântul, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Am mai spus și azi dimineață, când a fost prezent confratele dumneavoastră de la guvern, că doresc să felicit din inimă guvernul spaniol, care după criză a reușit să dedice multe eforturi pentru asumarea reușită a acestei președinții. Lista activităților dumneavoastră, mai ales în domeniul energiei și industriei, este impresionantă și faptul că am reușit să finalizăm directiva privind uh, securitatea în domeniul gazului este meritul dumneavoastră și este meritul excelentei consiliere, doamna Beatrice Sinolvas, care a reușit să conducă lucrările și cred că a uh, făcut o treabă extraordinară. De asemenea, efortul dumneavoastră în domeniul energiei regenerabile, reuniunea de la Pamplona, am avut plăcerea de a fi alături de dumneavoastră la Valencia pentru a discuta planul privind Marea Mediterană și aș putea să continu eforturile pe care le faceți pentru promovarea vehiculelor electrice, uh, folosirea de surse regenerabile de energie pentru alimentarea automobilelor și așa mai departe, sunt doveze ale activității unei președinții care are o viziune și mai mult decât atât reușește să o pună în aplicare pas cu pas. Am uh, Aș vrea să fac și o paranteză mică. E mare păcat că avionul dumneavoastră a avut întârziere și că trebuie să discutăm aici în număr atât de restrâns. Dar vă asigur că deputații care sunt prezenți sunt deputați care au urmărit lucrările președinției spaniole îndeaproape și care apreciază activitatea dumneavoastră. Prima mea întrebare se referă la uh, Marea Mediterană. Eu sunt sceptic în legătură cu ceea ce îmi place să numesc marile mase politice ale Uniunii pentru Mediterană. Pentru că, haideți să fim sinceri, cât timp există conflictul între Israel și Palestina și acest conflict nu va dispărea prea repede, ne aflăm într-o uh, masă mare plină de conflicte politice. Ideea mea este să identificăm două, trei posibile state partenere de partea cealaltă a Mediteranei, cum ar fi Egiptul, Tunisia, Marocul, cu care să acționăm uh, pe proiecte specifice. Marocul este deja conectat printr-o linie electrică de Spania și am putea să acționăm la nivel bilateral ca să promovăm aceste proiecte din Marea Mediterană, pentru că eu mă tem că dacă rămânem în domeniul metapoliticii, nu vom progresa. Cea de-a doua întrebare se referă la intersecția dintre politicile energetice și politicile industriale. Eu știu că în țara dumneavoastră a existat o polemică stârnită de un studiu al unui așa zis profesor de la Universitatea din Madrid, care a spus că promovarea energiilor regenerabile, promovarea eficienței energetice, de fapt distruge crearea de locuri de muncă în economia spaniolă. Eu am fost surprins, am citit acest studiu și nu mi se pare prea serios pe plan științific. Dumneavoastră, ca ministru, care împreună din Spania v-ați ocupat de investițiile enorme în energii regenerabile, ne puteți spune uh, care sunt rezultatele pe teren? Pentru că mi se pare că e foarte important în acest moment în care discutăm despre politica industrială europeană să avem uh, date concrete despre cum să scoatem Europa din criză și să reindustrializăm Europa. Și eu cred că un factor foarte important e reprezentat de tehnologiile verzi. Deci v-aș ruga să ne spuneți pe scurt ce se întâmplă pe teren în Spania. Mulțumesc. Frau Kollegin Herzog. Doamna Herzog are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule secretar de stat, pentru prezență. mereu uh, îmi place a doua întâlnire cu Consiliul, apreciez a doua întâlnire cu Consiliul când se discută despre ceea ce s-a realizat. Uh, în timpul președinției spaniole, un mare accent a picat pe criza economică, reglementarea uh, problemelor financiare, astfel încât a activitatea dumneavoastră a căzut într-un con de, de umbră. De aceea este foarte util faptul că ați venit astăzi aici și ne-ați reamintit care sunt lucrurile importante pe care le-ați realizat, pe care noi oricum le cunoaștem, într-adevăr, dar sunt umbrite de uh, criza economică. Discutăm despre conferința pentru imm pe care ați organizat-o pe de agenda digitală. Am fost și eu la San Sebastian la acea conferință și am văzut cât de mult sunt implicate IMM-urile spaniole și cât de fericite au fost IMM-urile internaționale că au fost acolo. Ca uh, cetățean uh, ungar, aș vrea într-adevăr să ating acea țintă de 25% din agenda dumneavoastră. Sigur, Ungaria este o țară mult mai mică, dar mi-aș dori mult acest lucru. Am o întrebare. Cum vedeți uh, industria, uh, politica industrială, agenda digitală, um, cum le vedeți pe acestea într-o sinergie, astfel încât să fie promovat în special uh, sectorul IMM-urilor? Dacă aceste politici se, își unesc forțele, atunci efectul poate fi unul de sinergie și mă întreb cum anume vedeți asta în viitor. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, pentru faptul că ați venit în fața noastră, a celor care au mai rămas în sală. Mulțumesc. Domnul Paul Rubeș este următorul. Și eu, la rândul meu, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit până la Parlamentul European. Cred că peștiția spaniolă a reușit să abordeze câteva puncte care sunt de mare interes pentru noi. De exemplu, uh, decizia privind OAREC, decizia privind uh, preluarea, uh, intrarea în funcție a OAREC, pentru că, iată, pentru domeniul tehnicii și uh, informațiile, informațiilor, acest oficiu este foarte important. Cred că OAREC, în primul rând, ar trebui să ofere sprijin pentru campionii noștri naționali în domeniul telecomunicațiilor, astfel încât uh, pe celelalte 26 de piețe să se poată manifesta. Așadar, uh, ar trebui să ajutăm, să facilităm accesul pe piață pe celelalte 26 de piețe a celor care, într-adevăr, reprezintă modele de best practice. De asemenea, trebuie să ne reprezentăm consumatorii și utilizatorii din, uh, din toate statele membre. OAREC reprezintă acel organism care ne ajută să ne însoțim cetățenii care activează într-un stat membru în celelalte 26 de state membre pentru a putea activa acolo cum trebuie. O altă chestiune care este foarte importantă pentru cetățenii noștri europeni este cea a păstrării datelor. Acum, pe piață, sunt downloadate, descărcate foarte multe date, după cum a spus doamna comisar Nelly Crăs. Discutăm despre 100 de megabits per secundă. Dacă este să calculăm în preț, acum avem obiectivul de 50 de cenți per megabit, megabyte. Așadar, uh, discutăm despre 50 de euro per secundă dacă descărcăm anumite materiale de pe internet. Cred că ar trebui să emitem un avertisment în acest sens. În acest context doresc să vă întreb cum anume vedeți noastră situația date fiind noile mijloace de comunicare. Cum anume vedeți, credeți că ar trebui să ne axăm mai mult pe consumenți pentru ca aceștia să nu fie păcăliți, să asigurăm transparență, astfel încât să nu aibă loc abuzuri pe piață pe marginea acestor servicii. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc pentru această sesiune de întrebări. Și iată, acum că acestea au fost adresate, am ocazia să-i dau încă o dată cuvântul secretarului uh, de stat pentru ca acesta să vă răspundă. Mulțumesc! Bien, eh, muchas gracias. En primer lugar. Mulțumesc. Sinceramente, eh, în nombre de todos. În primul rând, mulțumesc din suflet pentru aceste comentarii tuturor celor care au muncit din greu pentru președinția spaniolă din aceste șase luni. Mulțumesc pentru întrebările adresate. După cum v-am spus, am muncit din răsputeri pentru că, în cadrul acestei crize economice, trebuia să avem grijă ca Europa să nu piardă tot ceea ce este necesar pentru ca ea să-și recâștige locul și să revină la o situație economică și socială mai bună. După cum v-am spus, în numele tuturor celor care au lucrat la acest proiect, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru tot ce ați spus, mulțumim pentru că ați recunoscut eforturile noastre pentru Europa. După cum a spus doamna Herzog, uneori aceste eforturi pentru Europa au fost uh, mai puțin menționate din cauza crizei economice. Însă vreau să vă amintesc că eforturile au fost foarte mari. Este deci foarte bine că ați eh, recunoscut acest lucru în ciuda acestui impact general al crizei economice. Așadar, încă o dată, în numele tuturor colaboratorilor președinției spaniole, vă mulțumesc din suflet. Este o mare mulțumire să aud aceste expresii de recunoștință. Voi încerca acum să vă răspund la toate întrebările. În legătură cu automobilele electrice, posibilități de coordonare, dacă trebuie ca statele membre să aștepte sau să acționeze imediat, da, Fie că e vorba de un tip de mașini electrice sau de altul, trebuie să știți că noi dorim să respectăm neutralitatea tehnică. Deci, spuneam că indiferent de prototipul adoptat, e vorba de o evoluție foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Și de ce? Pentru că există o economie de consum astfel și o utilizare a noilor tehnologii și surse de energie. Noile tehnologii în legătură cu motoarele, cu bateriile. Este vorba de potențial pentru ca Europa să se afle în primele rânduri. Trebuie să pornim primele măsuri de coordonare și de încurajare în legătură cu aceste autovehicule electrice. Am convingerea că puțin câte puțin Comisia va garanta o coordonare sporită. Și până atunci, eu vă, voi încuraja statele să acționeze. În Spania am lansat o strategie globală pentru a încuraja dezvoltarea vehiculelor electrice până în 2012. Cred că și celelalte state se îndreaptă în aceeași direcție. O altă întrebare. În contextul acestui plan de acțiune, care sunt elementele pe care noi le considerăm ca fiind cele mai prioritare? Eu am să menționez un lucru prioritar, și aici, dar și la nivel global. Este vorba ă, despre tot ce ține de chestiunile digitale și energetice. E vorba de crearea unei piețe unice, pentru că numai dacă avem o piață unică vom crea masa critică suficientă pentru a ne impune în fața concurenților. Și avem nevoie de o interfață suficientă de cercetare pentru a garanta interconectivitatea. Banca Europeană de Investiții trebuie și ea să lanseze niște investiții pentru dezvoltarea de infrastructuri pentru aceste autovehicule electrice. Și sigur că nu trebuie să uităm nici omologarea. Și nici planurile referitoare la infrastructurile de reîncărcare. Sunt sigur că diferitele instituții europene vor continua să lucreze pe toate aceste planuri. O altă întrebare se referea la securitatea aprovizionării. Și aș spune că în această privință am făcut mari progrese. Președinția a lansat o gamă largă de acțiuni la nivel intern și la nivel extern. Și în ceea ce privește măsurile interne, s-au luat măsurile referitoare la notificarea proiectelor. Se va garanta și transparența investițiilor energetice. Deci, transparență în Uniunea Europeană. De asemenea, tot ce ține de aprovizionarea cu gaz. Parlamentul European a dat dovadă de multă inițiativă în acest sens. Există un acord provizoriu care va fi votat la Parlamentul European și de asemenea va fi înaintat și Consiliului. Însă este acord provizoriu, ceea ce înseamnă că mai este mult de lucru. Și s-a și lucrat foarte mult până acum și vreau să-i mulțumesc domnului Turmes pentru tot ce a spus. și pentru că a recunoscut toate eforturile președinției spaniole. În ceea ce privește securitatea, elementul esențial este să ne diminuăm dependența energetică. Și mă gândesc aici atât la cerere cât și la ofertă. În cadrul ofertei, situația este clară. regenerabilele sunt din ce în ce mai acceptate, au un impact din ce în ce mai mare. Mulțumesc domnului Turmes încă o dată pentru întrebarea sa. Mulțumesc pentru că ați vorbit despre acel studiu referitor la locurile de muncă și energiile regenerabile. Dacă se face un studiu serios referitor la energiile regenerabile, nu se va putea ajunge la concluzia că acestea distrug locurile de muncă. Cel puțin niciun studiu serios nu va ajunge la această concluzie, pentru că energiile regenerabile duc la crearea de locuri de muncă. Sau înseamnă că pentru studii se folosesc alte tehnici. Nu tehnici de vârf, dar trebuie să se țină cont de noile surse de energie și fără încetare trebuie să se amelioreze eficiența acestor tehnici. Și tehnica nu și-a spus ultimul cuvânt în ceea ce privește rentabilitatea surselor de energie. Să mizezi pe regenerabile este un pariu sigur. Sigur că trebuie să și mizezi inteligent. Președinția a făcut eforturi pentru ca această directivă adoptată în 2009 să fie transpusă în fapte pe plan național, pe planurile naționale. În Pamplona... A fost organizat un seminar în aprilie la Pamplona, tocmai în acest sens. Este vorba despre un succes enorm în ceea ce privește dezbaterile care au fost purtate acolo, dar și în ceea ce, în ceea ce privește participarea Desigur, toate aceste chestiuni vin uh, în avantajul uh, situațiilor naționale pentru a ajuta pe cei plan național. Termenul uh, pentru, pentru finalizarea documentului este de 30 iunie. În ceea ce privește reducerea dependenței energetice, desigur că și aici trebuie să mizăm pe eficiență. S-a vorbit despre etichetarea energetică și despre um, eficiența energetică a clădirilor în acest sens. De asemenea, Comisia a anunțat faptul că planul pentru energie, uh, eficiență energetică 2006 a fost, a fost adoptat, deși totul fusese uh, prevăzut ca finalizare pentru 2009. Acum uh, lucrurile s-au tergiversat. Trebuie ca toate acestea să fie acum încadrate în plan, într-un plan, pentru, într-un pachet pentru energie, uh, inclus în strategia 2020. Provocarea este acum de a aduna toate aceste bucăți de puzzle în uh, strategia 2020 și de a le lega de diferite tehnologii. Este vorba despre o serie de tehnologii care își aduc, își pot face contribuția la îmbunătățirea rezultatelor și tot acest uh, lucru poate genera dezvoltarea întreprinderilor europene. Asta în direcția unei creșteri și a unei diseminări a practicilor și a produselor acestor întreprinderi la nivel mondial, care, desigur, ne-ar plasa și pe noi pe o poziție mult mai bună. siguranța furnizării de energie nu poate fi garantată fără un complex, sistem complex. Președinția noastră a anunțat acest lucru de la bun început. Cred că nu este vorba doar de retorică pură, pentru că, la urmă urmei, toate aceste chestiuni țin de bun simț este vorba despre legislația privind interoperabilitate, uh, autovehicule electrice, care trebuie implementată pe, la toate nivelurile. Avem nevoie de o um, Europa mai bine interconectată în sectorul energetic, pentru că aceasta este calea de urmat pentru a fi eficienți din punct de vedere energetic și pentru a ne uh, proteja împotriva uh, precarității resurselor de energie și împotriva problemelor de securitate. Am discutat despre mm, colaborarea, cu, colaborarea externă cu state terțe deja la reuniunile trecute în ceea ce privește spațiul mediteranean. Ei bine, am discutat și despre acest aspect. Uh, există și colaborare cu Statele Unite, există Consiliul pentru Energie, a existat un summit uh, al ministrilor în Budapesta pe data de 1 februarie. Deseori a fost vorba despre spațiul mediteranean pentru că acesta a reprezentat o chestiune problematică. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus pe acest subiect. Este dificil. Este un uh, domeniu în care există conflicte politice, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să cedăm presiunilor. Nu, din potrivă, trebuie să ne îndrăjim și mai tare pentru a ne asigura că problemele spinoase care au uh, caracter, uh, că trebuie măsurate la nivel politic și noi trebuie să venim cu propuneri uh, care sunt în interesul tuturor grupurilor implicate. Au mai existat și țări care au făcut mai repede progrese. Și aici pot să mă exprim uh, la fel ca pe subiectul uh, autovehiculelor electrice. Per ansamblu există sectoare diferite trebuie să venim cu impulsuri și aici, ceea ce înseamnă că alte țări care, să zicem, s-au mișcat mai repede, trebuie să, să se alăture tendinței generale de progres. Referitor la intervenția doamnei Herzog cu privire la o agendă digitală, la politica energetică industrială și interconectarea acestora. Ei bine, aici trebuie să creăm un spațiu al îmbogățirii reciproce. Desigur, în tot acest context, IMM-urile joacă un rol important. Dacă ar fi să verificăm acum modul în care progresul tehnologic este efectuat la nivel statal, atunci vom vedea o tendință. Dezvoltarea și inovațiile deseori au loc cu mici aporturi care mai apoi se unifică. Deci nu este vorba de un progres în pași mari. Ei bine, desigur că aici un rol important îl joacă IMM-urile. Ele reprezintă un motor. Și acest domeniu, deocamdată, în Europa, nu beneficiază de o suficientă interconectare. Discutăm despre centre de cunoaștere, de exemplu universitățile și colaborarea acestora cu IMM-urile. Ei bine, trebuie să îmbunătățim aceste legături. Avem proiecte, proiecte de, deja începute în acest sens și ar fi foarte bine să le implementăm. De exemplu, în domeniul politicii industriale uh, și în domeniul uh, renoirii strategiilor industriale, ei bine, Uh, ar fi bine să legăm toate acestea, de exemplu, de agenda digitală și tot, în tot acest context să exploatăm potențialul IMM-urilor. OAREC în uh, acest domeniu poate juca un rol important. Și asta din mai multe perspective. Trebuie să găsim un numitor comun pentru a analiza care sunt problemele specifice, particularitățile de la nivelul statelor membre, pentru că nu putem să plecăm de la premisa egalității, dată fiind lipsa acesteia. De exemplu, când vine vorba despre comunicare, este important de înțeles un lucru. Care este punctul de plecare al statelor membre la acest capitol? Trebuie să înțelegem de cât timp vor avea nevoie statele membre pentru uh, a da curs acestei comunicări. La OAREC se întrunesc autorități de reglementare care trebuie să verifice diferite informații. Se poate ajunge așadar la analize pentru a se lua o decizie optimă. Acest lucru mi se pare extrem de important și cred că trebuie să funcționeze foarte bine pentru că aici trebuie să asigurăm și uh, să accelerăm trecerea la piața internă. Nu este vorba numai de campionii naționali, cum ați spus dumneavoastră, este vorba și de campionii europeni. Aș dori să mă refer și la analiza care este efectuată acum la nivel european pentru diferiți parametri pentru domeniul TIC. Există foarte multe state de dimensiuni mici și medii europene care în anumite arii ale acestor sectoare joacă un rol extraordinar de important uh, cu aplicații TIC. Am putea avea o echipă națională europeană, pentru că, iată, este ca în fotbal, foarte la modă, uh, să aducem actori uh, din diferite state membre europene astfel încât să reușim să stabilim care sunt diferențele. De exemplu, în roaming avem o astfel de problemă și ceea ce privește acordarea de licențe multilaterale. Putem să asigurăm o mai bună interoperabilitate la nivelul sistemelor. Dacă vom reuși ca toate statele membre să uh, implementeze aceste sisteme și să avem o piață comună, atunci ar fi foarte bine. Este vorba despre un sector extrem de dinamic. Cetățenii pot să se simtă supra-solicitați de toată această ofertă și, prin urmare, trebuie să le oferim instrumente care să îi protejeze și care să uh, îi ajute. Vă, mulțum- vă mulțumesc! Am ajuns la final. Uh, mă bucur că am putut să fiu astăzi în fața noastră și să vă ascult. De asemenea, vă mulțumesc și pentru laudele exprimate la adresa președinției. Și eu doresc să vă mulțumesc cu toții v-am mulțumit, nu vreau să mă repet, dar vorbim foarte serios cu mulțumirile noastre, mai ales uh, dat fiind faptul că am avut foarte multe negocieri în viața noastră de zi cu zi aici la Bruxelles și colaboratorii noastre ne-au ajutat enorm. Nu am avut doar uh, satisfacția succesului, ci am avut și satisfacția bucuriei colaborării. Așadar, uh, mulțumim încă o dată tuturor pentru aportul adus.